Am să rog pe doamna Evajeli să ia cuvântul. Thank you. No, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, astăzi am prezentat această întrebare orală în numele Comisiei DV, dar din păcate nu pot să prezint și o rezoluție pe același subiect care a fost votată cu unanimitate la comisia noastră în urmă cu câteva săptămâni. Colegii mei din Comisia DEVE și cu mine am lucrat foarte mult pentru ca ea să fie votată și dezbătută la plenară înaintea summitului G20 de la Pittsburgh. Însă, în afară de grupul nostru și alte câteva grupuri, niciun alt grup politic important nu a susținut prezentarea acestei rezoluții pe ordinea de zi, o rezoluție atât de importantă pentru ca Parlamentul să joace un rol mai mare în dezvoltarea politicii externe și să devină o adevărată forță. Dragi colegi, ce interes am avea să votăm această rezoluție care formulează cererile și propunerile Parlamentului European pentru membrii G20 și în special pentru statele membre care se vor afla la acel summit și de asemenea pentru Comisia Europeană. Ce interes avem ca această rezoluție să fie votată după summit? pentru că nu putem fi satisfăcuți cu rolul de comentatori ai actualității. Acesta nu este rolul nostru. Există persoane care fac acest lucru cu profesionalism, jurnaliștii, nu noi. Țările în curs de dezvoltare au nevoie de noi mai mult decât niciodată. Dacă cetățenii noștri nu au fost scutiți de criza economică și financiară mondială, ea a afectat mult mai mult țările în curs de dezvoltare. Instituțiile financiare n-au făcut ca aceștia să fie principalii beneficiari ai uh, creditelor acordate în regim de urgență pentru că nu îndeplineau condițiile necesare. Țările africane au beneficiat doar de 1,6% din creditele acordate de FMI de la ultima întâlnire a G20 de la Londra și după creșterea resurselor femeii. Tot restul s-a dus spre țările dezvoltate și în special spre Europa. Menținerea sistemului economic european este absolut necesară, acest lucru este adevărat, însă nu trebuie să uităm ce se întâmplă în afara frontierelor noastre și sărăcia de acolo, sărăcie care este amplificată de o criză a cărui responsabilitate este în bună parte a noastră. Ajutorul pentru dezvoltare trebuie crescut în regim de urgență. Deja există foarte multe state membre care nu îndeplinesc condițiile cerute de OCDE încă din anul 1970. Nu avem fonduri pentru a satisface aceste cereri de urgență, deci trebuie să găsim noi surse de finanțare și aceasta în special prin reforma sistemului actual. Comisia de dezvoltare vă cere să reacționați pentru a eradica paradisurile fiscale, evaziunile fiscale și fluxurile ilicite de capital care vin din țările în curs de dezvoltare. Un raport norvegian din luna iunie acestui an cu cifre statistice verificate arată că fluxurile ilicite din aceste țări în curs de dezvoltare sunt de 10 ori mai mare decât ajutorul de dezvoltare pe care îl trimitem noi. Aceasta ne arată foarte bine cum stau lucrurile. De aceea avem nevoie de un nou acord financiar obligatoriu care să oblige companiile transnaționale să declare taxele plătite în fiecare țară pentru a asigura transparența. De asemenea, e nevoie de o reformă radicală a sistemului, în special prin implementarea de noi reglementări democratice și transparente în ceea ce privește comerțul și sistemul financiar internațional. E adevărat, responsabilitățile sunt foarte mari, mizele de asemenea, sarcinile noastre și mai mari și Uniunea Europeană trebuie să devină un adevărat lider al acestor eforturi. Vă mulțumesc! Merci. Mulțumesc. Domnule comisar de Gucht, vă rog. Uh, Domnule președinte, dragi colegi, Comisia reprezentând Uniunea Europeană la întâlnirea G20 împreună cu președinția, dorește să susțină o creștere a ajutorului acordat țărilor sărace, în special celor cărora se acordă prioritate prin um, summitul G20. Țările cu venit scăzut vor primi în felul acesta finanțarea necesară pentru a face față situației crizei financiare prin care au trecut. Iată de ce am cerut o creștere a accesului acestor țări sărace și fragile, care deseori nu au capacități administrative instituționale, la credite și facilități care sunt la dispoziția lor prin instituțiile financiare internaționale și alți donatori internaționali. Eu voi susține această abordare la Consiliul următor și criza financiară globală va fi în centrul preocupărilor mele în săptămânile care urmează. Sper să mă susțineți în aceste eforturi. În acest context, vulnerabilitatea instrumentelor noastre este foarte importantă. Comisia a lucrat cu FMI-ul și cu Banca Mondială pentru a identifica care sunt țările cele mai vulnerabile la criză și pentru a asigura un program de asistență pe termen lung pentru a le oferi instituțiile necesare și ajutoarele necesare sub programul de vulnerabilitate FLEX. Între 2009 și 2010, 500 de milioane vor fi cheltuite pentru aceste state. Și aceasta inclusiv în sectorul social. Aș vrea să vă asigur că alocarea susținerii bugetare prin uh, sistemul FLEX nu va afecta rezervele puse deoparte până acum. Țările care nu sunt eligibile prin mecanismul de vulnerabilitate FLEX vor putea beneficia de alte mecanisme, de exemplu realocarea prin revizuirea ad hoc pe țară sau uh, revizuire pe termen mediu sau prin alte mecanisme puse la dispoziție în comunicarea Comisiei. În ceea ce privește susținerea bugetare, sunt convins că flexibilitatea acestor instrumente va permite acestor țări să utilizeze fondurile în modalitatea pe care ele o consideră cea mai bună pentru problemele lor sociale și economice. De asemenea, revizuirea pe termen mediu a IDF va oferi o nouă oportunitate pentru a evalua noile nevoi și pentru a vedea dacă acestea ar putea fi susținute mai bine prin bugetul general. Această revizuire pe termen mediu va oferi de asemenea ocazia să analizăm încă o dată profilul de suport bugetar pentru fiecare țară și să considerăm modificarea realocării acestor fonduri din buget. În ceea ce privește reforma instituțiilor Bretton Woods, rolul nostru este destul de limitat. Problema votului și a reprezentării pe care le-am discutat cu femeiul și cu Banca Mondială la întâlnirea, le vom discuta la întâlnirea din octombrie împreună cu comisarul Almunia. De asemenea, Așteptăm cu interes propunerile pentru mai multe reforme în acest domeniu. Referitor la fluxurile financiare ilicite, vreau să o asigur pe doamna Jolie că am dat deja instrucțiuni Departamentului Comisiei să exploreze posibilitatea de a asigura o guvernanță financiară în țările în curs de dezvoltare pentru a elimina aceste fluxuri ilicite. Criza actuală ne-a arătat că trebuie să întărim mecanismele pentru a putea oferi acest ajutor de cooperare. Eficiența ajutorului internațional prevăzută în agenda de la ACRA este foarte importantă, mai importantă decât oricând. Și în acest moment de criză economică avem o responsabilitate deosebită pentru țările sărace pentru a ne asigura că mecanismele de asistență de dezvoltare sunt canalizate în mod eficient. În comunicarea din aprilie, Comisia a arătat contribuția deosebită a mecanismului de finanțare pentru a putea reîntări în complementaritate fondurile ODA. Am încurajat statele membre să-și utilizeze toate instrumentele disponibile pentru a putea construi un mecanism de solidaritate cum ar fi, de exemplu, taxele pe uh, biletele de avion pentru a finanța serviciile medicale. Iar o întâlnire organizată de francezi pe această temă ne va ajuta la nivelul comisiei. Mulțumesc, domnule comisar. Acum avem vorbitori din partea grupurilor politice. Domnul Enrique Guerrero pentru 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Astăzi se împlinește un an de când am avut probleme cu instituția financiară Lehman Brothers și cu siguranță vă amintiți de faptul că, în funcție de părerile anumitor experți, ne aflam pe marginea prăpastiei și exista un adevărat risc de, de, de recesiune. Criza financiară s-a intensificat și s-a extins și către economia reală și am traversat o perioadă în care am avut o recesiune economică și am avut de asemenea și pierderi de locuri de muncă. Însă țările dezvoltate încep să depășească această criză au reușit să facă acest lucru, spre exemplu, Franța sau Germania. Comisia a prezentat tocmai astăzi prevederile sale economice, care demonstrează că în al doilea semestru Uniunea Europeană va ieși din recesiune. Cu toate acestea, țările mai puțin dezvoltate încă se mai află în miezul crizei și încă se vor mai afla în această criză, probabil încă multă vreme. Însă ele nu se află la originea acestei crize. Ele sunt cele care suferă mai mult decât oricine altcineva de consecințele acestei crize și suferă cu, uh, printr-o, printr-un șomaj mai ridicat, cu mai puține investiții directe, cu mai puține credite externe, cu uh, mai puține sume trimise de imigranți acasă la familii, cu mai puține posibilități de dezvoltare și cu mai multe restricții comerciale. Noi am cunoscut o perioadă de creștere economică, de stabilitate. Am avut o situație înfloritoare Însă, acum, aceste țări în curs de dezvoltare se confruntă cu uh, o luptă care poate fi pierdută. E vorba de, de o generație care va fi pierdută. Și putem să le ajutăm. Și asta în multe aspecte. Aș dori să semnalez, spre exemplu, uh, problemele pe care le avem în momentul în care ne confruntăm cu atitudini protecționiste. Săptămâna trecută, Comisia ne-a prezentat cel de-al patrulea raport cu privire la măsurile restrictive în domeniul comerțului, care demonstrează că foarte multe țări membre adoptă măsuri restrictive. Și acest lucru reprezintă un dezastru pentru țările în curs de dezvoltare. În plus de aceasta, foarte multe țări dezvoltate nu își îndeplinesc promisiunile în materie de ajutor, tocmai într-un moment în care avem nevoie de noi fonduri pentru a face față acestei crize. De aceea propun să creștem eforturile de coordonare în acordarea ajutorului uh, pentru dezvoltare cu o coordonare mai bună între uh, țările donatoare, instituțiile financiare, printr-o mai bună gestiune a fondurilor disponibile care să nu ducă la mai multe costuri uh, mm, suplimentare și care să nu ducă la mai multă birocrație. Vă încurajez, domnule comisar, să duceți la bun sfârșit proiectul pe care ni l-ați uh, prezentat și sunt convins că și domnul comisar Almunia vi se va alătura. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, are cuvântul domnul lui Michel. Un minut și jumătate. Comisar, la... Domnule comisar, doamnă președintă a Comisiei DEVE, sunt conștient că în acest gen de dezbateri asistăm practic la discursuri uh, care se repetă. Însă aceasta nu deranjează pentru că există de fapt un consens foarte clar și anume că Parlamentul European și de altfel și Comisia trebuie să-l susțină. Pentru că după această criză financiară s-a afirmat că țările în curs de dezvoltare ar fi foarte puțin atinse de această criză, iar astăzi experții susțin exact contrarul. Efectele acestei crize financiare sunt catastrofice pentru majoritatea acestor țări. Toate sectoarele sociale acestor țări sărace se vor confrunta cu o creștere deosebită a nevoilor, a serviciilor și o scădere deosebită a creșterii economice. Domnule comisar, am apreciat faptul că ați făcut aluzie la nevoia de a fi mai flexibil în fața acestor nevoi și cred că știți foarte bine, eu am fost întotdeauna un adevărat susținător atunci când era posibil, un adevărat susținător, vă spuneam, al ajutorului public, fie direct, fie sectorial. Și cred că există un efect de respect în acest sens și aceasta oferă noi mijloacele, noi mijloace statelui. În ciuda acestui fapt, am văzut că G20 n-a abordat reforma instituțiilor financiare internaționale, FMI-ul, Banca Mondială, pentru a putea ține cont și mai mult de interesele țărilor sărace din Sud. S-a spus deja, 80% din, fond, din creditele acordate de FMI au fost acordate pentru Europa și doar 1,6% din aceste credite noi s-au dus înspre țările africane. Mijloacele promise acestor țări în pachetul G20 nu vor fi suficiente și nu se axează pe țările cele mai vulnerabile. Deci, adevărata provocare, domnule comisar, după cum ați remarcat și dumneavoastră, este aceea de a forța statele membre să-și respecte angajamentele luate în 2005 pentru că nimic nu poate justifica o scădere a ajutorului public și ajutorului pentru dezvoltare. O reducere drastică, de exemplu, cum ar fi cazul Irlandiei, Irlandei cu minus 10%, Italia minus 50% sau Letonia, de asemenea, care a scăzut foarte mult. O atitudine de neacceptat și, în plus, irresponsabilă. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu mai multe considerații. Am auzit uh, Uh, reacția pozitivă în ceea ce privește fondul de vulnerabilitate pe care Banca Mondială dorește să-l creeze. Ați răspuns de asemenea favorabil în ceea ce privește lupta împotriva paradisurilor fiscale, pentru că țările din Sud pierd în fiecare an o mie de miliarde de dolari care sunt transferați în mod ilicit prin aceste paradisuri fiscale și chestiunea guvernanței internaționale despre care s-a vorbit de asemenea. O altă chestiune pe care cred că ar trebui să o subliniem aici este ajutorul pentru comerț. Pentru că eu sunt un adevărat partizan al acordurilor de parteneriat economic, bineînțeles dacă se ține cont de condițiile specifice ale fiecare țări și introducerea perioadelor de tranziții. Bineînțeles, în cazul în care statele membre respectă angajamentele luate în legătură cu aceea, uh, acel miliard de euro pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare. Deci astăzi trebuie să denunțăm practic această, acest dublu discurs al statelor membre care spun foarte multe, promit foarte mult și în același timp, cu foarte mult cinism, reduc fondurile pentru ajutor public la dezvoltare. Mulțumesc. Doamna Zimmer din partea GUE. Da, mulțumesc. Adresarea, uh, întrebarea adresată de doamna Jolie din partea Comisiei pentru Dezvoltare arată care este până la urmă intenționalitatea noastră Promisiunile uh, grupului G8 uh, au arătat că au rămas doar la etapa de promisiuni și nu au avut rezultatele concrete. De aceea, cred că ar trebui ca noi din partea Parlamentului European să facem presiunile uh, necesare și înainte de Pittsburgh pentru a se lua măsurile politice. Și mie mi se pare, domnule comisar, așa cum spunea și antevorbitorul meu, că știm despre ce este vorba, însă nu suntem în măsură să le, să convingem statele membre să facă ceea ce este necesar pentru a atinge dezideratele pe care le-am propus. Asta mi se pare pericolul și în ceea ce privește uh, întâlnirea de la Pittsburgh pentru că dacă nu ne putem mobiliza pentru a sprijini cele mai sărace țări din lume, vom uh, reveni în această sală și după Pittsburgh și vom constata că nu s-a modificat nimic. De aceea, rugămintea mea adresată dumneavoastră, domnule comisar, să veniți și să ne informați în ceea ce privește rezultatele și să ne spuneți care stat membru și-a îndeplinit într-adevăr promisiunile, pentru că noi avem nevoie de să acționăm imediat, în mod activ, pentru că în fața ochilor noștri mor oameni pe baza lucrurilor cauzate de noi. Președintele întrerupe vorbitoarea. Mulțumesc, doamna Crețu. Mr. Commissioner, as you know, the report, uh, the UN report shows that contribution... Mulțumesc. După cum știți, raportul acesta arată importanța reducerii acestor ajutoare pentru a susține crizele umanitare în țările sărace. Este un record istoric și ținând cont de aceste cifre, trebuie să ținem cont de banii care au fost cheltuit pentru a salva băncile în același timp fonduri care trebuie să rezolve problemele noastre, dar nu este drept ca țările în curs de dezvoltare să fie cele mai afectate de această criză economică, deși ele sunt cel mai puțin responsabile de aceasta. Deci, ele oricum nu cred că se așteaptă la foarte mult uh, din partea ajutorului umanitar, în special în momentele de recesiune. De aceea aș vrea să vă atrag atenția asupra acestor țări, asupra procesului grăbit de însărăcire a lor, și a conflictelor interne, a tragediilor umanitare, a imigrațiilor masive uh, prin care trec aceste țări. Ținând cont de toate aceste condiții, cred că trebuie să facem mai multe eforturi pentru a ne asuma responsabilitatea și pentru a crește ajutorul internațional și pentru a avea un ajutor mai eficient. Cred că aceste ajutoare trebuie să fie alocate direct beneficiarilor și, domnule comisar, aș vrea să țineți cont, așa cum a spus și fostul comisar domnului Michel, de nevoia de a implica și mai mult Banca Mondială și femeiul și de a face propuneri concrete pentru următorul summit de la Istanbul și aș vrea în încheiere să vă felicit pentru noul mandat de comisar pe care îl aveți și sper să țineți cont de toate aceste lucruri în vizita dumneavoastră în Zimbabwe la sfârșitul acestei săptămâni, dar vreau să vă țin să vă spun pe de altă parte că nu doar Burkina Faso a fost afectată de aceste dezastre naturale. Există și alte țări care sunt afectate și, uh, de altfel, nu doar inundațiile sunt singura problemă în aceste zone, seceta sau alte catastrofe naturale au afectat de asemenea Africa. Și Vreau să apreciez eforturile pe care le-ați făcut pentru a aloca 30 de milioane de euro pentru țările subsahariene și sper ca la summitul G20 să puteți participa și să faceți eforturi. Știm foarte bine că aceste întâlniri sunt foarte importante în ziua de astăzi și că există un risc foarte mare de a eșua. Vă mulțumesc! Very much. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Trecem acum la procedura catch the Eye. Văd că doamna Roitova a cerut să cuvântul timp de un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș dori să-mi uh, exprim nemulțumirea față de promisiunile făcute de summitul G20 de a ajuta țările în curs de dezvoltare să facă față crizei economice. Erau promisiuni deșarte, prea puțin serioase și adevărat că uh, o prea mică parte a ajutorului din partea FMI a fost consacrat acestor promisiuni. Și lansez un apel în așa fel încât țările mai sărace să aibă și ele un cuvânt de spus în momentul în care se ia o decizie. În același timp, aș dori să vă întreb dacă se poate asigura un ajutor de tip medical și din punct de vedere educativ de asemenea față de aceste țări, în așa fel încât acestea să se poată regăsi nivelul, la nivelul pe care îl cunoșteau înainte de uh, perioada de criză. Uh, vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră de comisar. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Zaborsk. Uh, pekne, pán predseda, pán otázka ktorú preberáme je nanajvýš. domnule președinte domnule comisar este o chestiune foarte importantă pe care o discutăm la momentul oportun. Nu doar datorită faptului că Uniunea Europeană trebuie să-și facă o privire de ansamblu clar în ceea ce privește asistența sa pentru dezvoltare, ci și datorită faptului că această chestiune trebuie explicată cetățenilor europeni. Finanțarea poate avea un uh, impact important asupra unor chestiuni uh, prioritare, cum ar fi migrarea, lucruri explicate și de femei, faptul că banii bine direcționați pot avea efecte benefici. Este un proces care poate fi controlat atât de beneficiar cât și de donator. Noi trăim în aceste țări dezvoltate, dar din partea țărilor în curs de dezvoltare se aud și voci negative în ceea ce privește asistența noastră. Părerile nu sunt împărtășite nici de toate țările europene. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Asaia are cuvântul uh, în final, care astăzi se văd, foarte activă. Mulțumesc. Este foarte important ca acum Europa să-și arate rolul său de lider responsabil și trebuie să respectăm în același timp toate angajamentele luate și în ceea ce privește obiectivele mileniului. Am văzut cum țările cele mai sărace au fost afectate în perioada de criză, în special sărăcia absolută, acolo unde oamenii mor din cauza bolilor și a foametei. În anumite țări, S-a arătat deja dorința statelor de a reduce bugetul alocat ajutorului și de aceea ar trebui să reamintim acestor state nevoia de a coordona mai bine aceste ajutoare, de a le utiliza mai bine. Am văzut, de exemplu, programul informatic Adamus, care a fost utilizat cu succes în Mozambic și cred că în felul acesta putem obține rezultate mai bune în momentul în care constatăm o diminuare a fondurilor. Mulțumesc. Am să dau cuvântul acum domnului comisar de Gucht. Thank you all, uh, thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Într-adevăr, această criză a afectat cel mai mult țările cele mai sărace. Și acum nu putem să mai schimbăm lucrurile care s-au petrecut. Uh, ce putem face este să găsim anumite soluții pentru a ajuta aceste țări să se întoarcă pe drumul cel bun. Bineînțeles că acest lucru va cere un anumit timp pentru că e nevoie de anumite mecanisme care să producă o nouă creștere economică ce să se poată repercuta. Anumiți uh, deputați s-au referit la faptul că anumite state membre, de fapt și de drept, dau înapoi de la angajamentele pe care și le-au luat în materie de ajutor pentru dezvoltare. În 2005, statele membre ale Uniunii Europene au stabilit anumite uh, ținte de 0,51%, 0,17% pentru uh, cele 12 uh, noi state membre ale Uniunii Europene. Deci 51% pentru țările cu vechime și 0,12% pentru uh, țările noi. Țările care și-au îndeplinit uh, aceste ținte și care au promis să le confirme și pe viitor vor trebui să ajungă la un total de 0,56% până în 2010. Eu cred că această criză nu trebuie să fie o scuză pentru a nu-și respecta promisiunea. Și insist asupra faptului că trebuie să ne continuăm angajamentele și să uh, oferim ajutorul pe care l-am promis. În 2008, am avut o creștere economică de 0,40% și vedem că acest uh, indicator economic continuă să crească. Pe baza informațiilor pe care le-am obținut din partea statelor membre, observăm că această creștere se ridică acum la 53,8 uh, miliarde pentru anul 2009 și 58,7% pentru anul 2010. Asta înseamnă, de asemenea, că fără angajamente suplimentare din partea statelor membre pentru a-și îndeplini uh, Uh, țintele stabilite, nu vom obține cifra finală și previziunile economice în ceea ce privește uh, sumele acordate pentru dezvoltare din partea statelor membre ne arată că statele membre vor trebui să își respecte angajamentele și insist asupra acestui lucru, toate statele membre vor trebui să facă acest lucru. Asta ține de responsabilitatea lor, e vorba de un angajament care a fost luat uh, iar criza nu trebuie să fie folosită drept scuză pentru a da înapoi din fața acestor angajamente. Anumiți deputați au insistat de asemenea asupra faptului că e nevoie de o reformă a instituțiilor financiare. Aceasta este o țintă pe care o susțin Summitul G20 a stabilit o anumită agendă, spre exemplu ceea ce privește buna guvernanță și uh, există anumite planuri de reformă care au fost deja adoptate în summiturile precedente. Și în aprilie anul viitor sunt convins că vom reuși, până în aprilie anul viitor, vom reuși să găsim uh, soluții la problemele cele mai stringente. Acum, în ceea ce privește summitul G20, Comisia dorește să sublinieze faptul că trecem la a doua etapă de reformă a Fondului Monetar Internațional, ce se va finaliza, reformă ce se va finaliza în 2010. Uh, summitul de la Londra, summitul G20 de la Londra din, de pe 2 aprilie anului acesta va rămâne un summit istoric pentru că acolo reprezentanții țărilor dezvoltate și-au luat angajamente fără precedent. Și în ultimele luni am constatat că există o activitate intensă de monitorizare a acestor uh, angajamente. Foarte multe state și guverne au aprobat 250 de miliarde deja de fonduri pentru dezvoltare și mă aștept la un supliment de 80 de miliarde. Iată, aceasta mi se pare o evoluție pozitivă. Predecesorul meu, domnului Michel, a insistat de asemenea și asupra nevoii de flexibilitate, spunând că sus, mecanismul de susținere bugetară ar trebui să fie mai flexibil și da, cred că are dreptate, e adevărat. Însă asta ar însemna că am avea nevoie de o contrapartidă din partea țărilor în curs de dezvoltare. Acestea trebuie să poată stabili un dialog politic împreună cu noi pentru a putea activa mai rapid aceste mecanisme. Deci, activarea acestora presupune o, o cooperare din partea acestor țări în curs de dezvoltare, cooperare care există deja. Mă gândesc, spre exemplu, la anumite sectoare de activitate unde există procedurile adecvate. Nu înțeleg prea bine de ce această rezoluție care a fost introdusă de Comisia DV uh, și care se referă la summitul G20 de la Pittsburgh nu va fi votată până în, în momentul în care va avea loc acest summit. Nu, nu înțeleg care sunt motivele. Poate că există o explicație tehnică pentru acest lucru, dar, după părerea mea, acest lucru transmite un semnal greșit Uh, din partea Parlamentului European și anume că o rezoluție referitoare la summitul G20 va fi dezbătută după ce acest summit va fi avut loc. Vă amintesc că acest summit se organizează de pe 22 până pe 24 septembrie și deci înainte de uh, întâlnirea noastră viitoare din octombrie aici în Strasbourg. Bineînțeles, regret faptul că nu s-a putut, mă alătur doamnei Eva pentru a regreta faptul că nu s-a putut aproba această rezoluție înainte de acest summit. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Aș vrea doar să menționez faptul că această decizie a fost votat,